Bom dia, vamos iniciar os nossos Bună dimineața, haideți să începem reuniunea de azi. Temos para iniciar ainda ca să începem uh, reuniunea de azi. Avem o dezbatere uh, în legătură cu UE și China, un dezechilibru comercial uh, însă va trebui să terminăm dezbaterea pe acest punct la orele 9 și jumătate pentru că apoi să avem sesiunea de vot. Pentru asta vă solicit să vă pregătiți cartelele de vot. Sper că le aveți la dumneavoastră. După cum spuneam, după cum spuneam în primul punct se referă la relațiile între UE și China. Raportul este domnul Dick Sterks, din partea ALDE, care ai dat cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule. Da, mulțumesc, doamna președinte. Este vorba de un aviz al eh, Comisiei pentru Comerț Internațional. În primul rând, trebuie să constatăm că legăturile dintre Uniunea Europeană și China sunt de o deosebită importanță și nu putem să le administrăm în mod superficial Eh, în avizul meu m-am limitat să analizez anumite puncte pentru care suntem competenți în această comisie, de exemplu, efecte și mai ales efectele sociale ale acestor importante legături comerciale cu China. În eh, titlul documentului există un semn de întrebare, și anume un dezechilibru comercial uh, Acum, noi nu trebuie să plecăm de la, presupunere, de la de, uh, uh, presupunerea că există acest uh, echilibru. Tocmai de aceea există acel punct de întrebare. Dezechilibre există, dar uh, adesea dezbaterile rămân la suprafață, se limitează lumea la niște clișee superficiale, pentru că, de exemplu, se poate spune că nu e adevărat că, că legăturile noastre comerciale cu China au redus ocuparea în Europa. E adevărat că s-au produs schimbări, însă există studii care ne arată că firmele care au succes în China, de fapt, au creat mai multe locuri de muncă, deci ocuparea nu a scăzut, ci din potriva a crescut. Deci haideți să ținem cont și de aceste studii, decât să ne limităm doar la ideile preconcepute și având în vedere că iată, China este unul din actorii comerciali principali în lume și pentru că de vreo 10 ani încoace China și-a deschis economia, a devenit o parte integrantă a economiei mondiale, eh, există și obligații care îi revin Chinei. Iată, China trebuie privită altfel decât eh, era privită în trecut. Noi nu trebuie să impunem condiții Chinei, însă trebuie să-i solicităm să deschidă cu noi și dialogul social. Dacă e să mă refer la acest subiect, nu trebuie să ne gândim doar la China, pentru că au existat modificări profunde în întreagă Asia și mai ales în Asia de Sud-Est. Se vede că mm, pe măsură ce societatea chineză se dezvoltă, există firme care părăsesc China și se îndreaptă spre alte țări asiatice. Deci, trebuie să ținem cont de toată această regiune asiatică și mai ales a Asiei de Sud-Est. Să nu ne concentrăm doar asupra Chinei când vorbim de acest dialog social. Sigur, uh, chinezii au alte standarde sociale decât noi. Uh, în vorbim de asigurări sociale, dialogul social, standardele noastre sociale sunt foarte diferite de ceea ce se întâmplă în China. Știm acest lucru. Dar nu trebuie nici să uităm că în ultimii 10-15 ani în China uh, au existat progrese enorme, evoluții foarte interesante. S-a dezvoltat întreaga legislație a muncii, dreptul muncii care a fost uh, uh, elaborat și de specialiști europeni și autoritățile chineze sunt foarte interesate de modul în care se aplică în Europa anumite, anumite legislații. Și trebuie spus acest lucru. E clar, dacă China uh, dorește să continue să fie parte a economiei uh, internaționale, trebuie să respecte anumite reguli. Sigur, mai sunt foarte multe de făcut. De exemplu, în avizul meu mă refer la libertatea de asociere și din punct de vedere al organizării sindicale și faptul că legislația nu trebuie să fie doar, ă, ă, ă, nu trebuie doar să existe, să fie adoptată, ci trebuie și controlată și aplicată. Și e important, cred eu, ca în China să se dezvolte un sistem de asigurări sociale, după cum se și întâmplă, astfel încât dezechilibrele economice de pe piața chineză să fie corectate. E clar, cetățenii chinezi mm, pot economisi mult mai mult pentru pensii, adică asta la nivel individual, uh, însă, asigur, însă asigurările nivelul asigurărilor sociale e uh, foarte, foarte Mm, prost și atunci uh, se creează un dezechilibru. Există un raport care indică faptul că mm, cifrele de creștere economică uh, au fost foarte limitate. Estimarea acestora a fost limitată. Nu se mai vorbește de 11%, ci de doar 7% creștere economică, dar și bogăția internă este doar 7%, deci trebuie Uh, găsite stimulente pentru uh, consumul intern. Uh, se întâmplă anumite lucruri care în trecut erau de neînchipuit. Bine, avizul meu în mod intenționat nu este foarte lung pentru că nu mi s-a părut că ar fi util așa ceva, însă tot am reușit să mă concentrez pe punctele principale și astfel să contribuim în mod util și la dezbaterea din cadrul Comisiei INTA. Acestea fiind spuse, legăturile noastre cu China sunt legături comerciale care sunt foarte importante și pentru noi, desigur, deci nu putem să le administrăm în mod uh, uh superficial, după cum am mai spus. Și cu asta vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dumneavoastră, deja v-ați referit la teme foarte importante. care se regăsesc în uh, documentul dumneavoastră. Și, sigur, uh, pe care le va analiza și Comisia INTA. Iată, deja s-au scris și anumit colegi la cuvânt. Doamna Plumb are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor colegelor și colegilor. Eu sunt shadow uh, pe acest aviz. Vreau să Uh, îi mulțumesc domnului raportor pentru prezentare, uh, pentru ideile pe care le-a subliniat. Aș vrea să îmi permiteți să vin și eu cu câteva sublinieri importante, având în vedere că China este unul dintre actorii globali uh, importanți și trebuie continuate negocierile în cadrul acordului de uh, cooperare și parteneriat cu componenta de comerț uh, uh, cu, între Uniunea Europeană și China. Eu aș vrea să mă refer la faptul că, plecând de la ceea ce a spus domnul raportor cu deschiderea dialogului social, știm că Uniunea Europeană se bucură de o mm, importantă recunoaștere pe plan internațional în ceea ce privește politica socială și de aceea mă gândesc că ar trebui să promovăm, mm, a mai fost o discuție mm, și ieri în cadrul Comisiei, o alianță socială cu acest partener important ca actor global Uh, China, deci o alianță socială între Uniunea Europeană și uh, China pentru promovarea standardelor uh, de muncă înalte, iar aici am să fac o legătură cu promovarea clauzei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, ținând cont de investițiile care s-au făcut în, în China de către companiile europene, ele au un rol cheie în ceea ce privește uh, promovarea standardelor uh, de muncă și de aceea cred că trebuie să acordăm o atenție și clauzei privind uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor. De asemenea, dacă ne referim la uh, partea efectivă de, de ocupare și de politici sociale, doresc să subliniez faptul că trebuie să se țină cont de declarația ministerială din 2006 a Organizației Națiunilor Unite uh, um, din partea Consiliului Economic și Social în contextul dezvoltării durabile, uh, ocuparea și productivitatea forței de muncă și a muncii decente fiind un element uh, cheie. De asemenea, mă gândesc că <clears throat> în cadrul uh, um, ajutorului pe care Uniunea Europeană prin instrumentul pentru dezvoltare la acordă uh, ar trebui să uh, focusăm pe domenii precum eradicarea sărăciei, sănătatea publică, igiena, educația, îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor, ocuparea și condițiile de securitate și sănătate ale lucrătorilor, ale condițiilor de muncă. Uh, de asemenea, o uh, dezvoltare continuă a unei cooperări mai bune privind uh, ocuparea forței de muncă a imigranților legali și de protecția drepturilor și intereselor lucrătorilor migranți, abordarea dimensiunii privind egalitatea de gen, în politicile de ocupare și schimb de experiență și bune practici și în domeniul oportunităților de ocupare privind crearea de locuri de muncă verzi, pentru că este o problemă care uh, și un important uh, subiect dezbătut de către uh, Uniunea Europeană în contextul global, în contextul energetic. Uh, cam, uh, cam acestea pentru, uh, pentru moment. Mulțumesc. obrigada. O senhor Elmer tem a palavra, por favor. Mulțumesc, domnul Helmer. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt absolut fascinat de această discuție. Nu știu câți dintre colegii mei au fost într-adevăr la o la un cămin de nefamiliști în care sunt localizați lucrători din, ai unei fabrici chineze. Fără o asemenea experiență proprie, nu știu în ce măsură putem vorbi despre această temă. Vreau să-i mulțumesc domnului Sturks pentru acest raport excelent, însă sunt oarecum îngrijorat de impactul pe care acest raport îl va avea sau nu îl va avea în lumea reală. Vorbim despre comerțul între UE și China. Trebuie să ținem cont de faptul că China a reușit să păstreze la nivel la un nivel jos uh, inflația din uh, Europa prin intermediul uh, produselor lor, însă, bine, era asta s-a încheiat, pentru că lucrătorii chinezi vreau salarii mai bune, vreau condiții de muncă mai bune și noi îi vom susține în aceste demersuri ale lor. Una dintre legile economice este următoarea. Standardele de muncă, uh, condițiile de muncă și standardele ecologice cresc odată ce o economie atinge un anumit nivel de prosperitate. Uh, Vedem acum presiuni pentru creșterea salariilor în China, vedem o serie de companii chineze care plătesc salarii mai mari, demersuri pe care le susținem. Însă a, aceste demersuri se datorează practic evoluțiilor economice și sociale din China. Și faptul că noi stăm aici în sala aceasta și începem să discutăm despre ce se întâmplă în China, cu siguranță nu va contribui la schimbarea situației. Înțelegem cu toții faptul că există abuzuri uh, foarte importante împotriva drepturilor omului în China. Există persoane care sunt arestate la trei dimineața, aduse în lagăre de muncă, torturate, etc. Și aceste teme nu sunt uh, discutate de către partenerii chinezi, în ciuda presiunilor din uh, partea vestului. Ei, pe aceste teme ar trebui să ne concentrăm în momentul de față. Dacă cerem egalitatea de gen în China și cine știe ce noi standarde de muncă, cred că ne pierdem vremea. Bine, uh, domnul raportor a reușit să creeze un aviz asupra unui raport care nu există încă. Bine, e o mare performanță, dar cred că folosim această ocazie pentru a face paradă de cine știe ce conștiință socială a noastră uh, Uh, paradă în fața cetățenilor europeni, în fond și la urma urmei. Uh, cetățenii chinezi cu siguranță nu vor avea nimic uh, sau nu vor primi niciun fel de informații cu privire la această discuție a noastră, de aceea grupul meu nu va sprijini acest aviz. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Thomas Mann. Ah ce să facem dacă așteptăm și nu facem nimic, atunci n-am făcut nimic în fond și la urma urmei. Deci fie uh, discutăm deschis despre aceste teme, fie nu. A, și de obicei discutăm despre temele neplăcute din întreaga lume. Uh, Spre exemplu, săptămâna trecută la Strasburg am vorbit despre alegerile, între ghilimele, din Tibet. Cetățenii din China își doresc ca noi să reacționăm. A tăcea nu înseamnă nimic. Însă e drept. Ce va face un gigant economic în momentul în care le ceilalți spun trebuie să te schimbi. Eu sunt recunoscător domnului raportor pentru faptul că a reușit să ancoreze politica social-economică în acest aviz al său. Trebuie să le spunem chinezilor că trebuie să se adapteze normelor internaționale. Am uh, uh, făcut parte din echipa care se ocupa de negocierile uh, Uh, OMC cu China și Taiwanul. Uh, Încercam să le explicăm uh, taiwanezilor și chinezilor că trebuie să se alăture organizațiilor internaționale. Și mi se pare că această uh, acest uh, tip de demers este cel corect, pentru că uh, presiunile din exterior pot, într-adevăr, să, schimbă, să schimbe ceva. Bineînțeles, odată ce sunt uh, secundate de demersuri demarate la nivel intern. Într-adevăr, antevormitorul meu are drept, dreptate, spunând că so- situația lucrătorilor chinezi s-a îmbunătățit oarecum datorită propriilor eforturi. Da, uh, E drept, însă trebuie să îi uh, sprijinim în continuare și ne putem axa în acest, uh, în acest context asupra unor sectoare economice cât se poate declare. Spre exemplu, sectorul textilelor, pentru că Odată ce promovăm uh, norme care sunt într-adevăr respectate în China, în acest sector, atunci putem să ne mândrim că am reușit să facem ceva. Poate sunt pași timizi, însă sunt în același timp încurajatori și trebuie să-i continuăm. Și încă ceva, indienii întrebau, ne întreabă permanent care sunt structurile specifice unei uh, economii sociale de piață, care sunt uh, principiile uh, responsabilității sociale a întreprinderilor indienii, vedeți, sunt interesați de aceste teme. S-ar putea ca și chinezii să fie interesați în cazul în care văd, își dau seama că aceste teme sunt discutate de către partenerii interne, eh, internaționali. Și în același timp să, să nu uităm faptul că și cetățenii chinezi trăiesc într-o eră a globalizării. Sunt uh, familiarizați cu toate tehnologiile informaționale și au învățat în același timp că uh, Uh, pentru a obține ceea ce își doresc în materie de drepturi uh, poate fi atins în cazul în care luptă pentru obținerea acestor drepturi. Dar trebuie să le oferim exemple de, în acest sens. Trebuie să le arătăm ce înseamnă într-adevăr economia socială de piață și, cu siguranță, cetățenii chinezi vor uh, prelua ideile noastre. Cred că acesta este un demers foarte solid, nu pot decât să-l sprijin. Mulțumesc, dragi colegi. Mai, uh, aș solicita persoanelor care mai sunt înscrise la cuvânt să își uh, concentreze discursurile la elementele esențiale, pentru că mai avem foarte puțin timp până la vot. <coughs> Já bych chtěl připomenout, že Čína... Domnul Falbr. Let, že v době, kdy v Číně existoval organizovaný stát, tak my jsme ještě lezli po stromech. A můžeme přijímat, kolik zpráv... Și putem să adoptăm uh, câte rapoarte și rezoluții vrem, dar pe urmă se poate întâmpla ca președintele chinez să vină în Franța uh, și când își dă el ordine din busul lui, totul e în ordine. Deci să lăsăm deoparte asemenea abordări ipocrite. Știu că în China drepturile cetățenești nu sunt respectate, că nu există libertate sindicală, dar sunt convins de faptul că dacă se va stabili o piață medie în China, o clasă medie, ea va reuși să uh, realizeze exact ce s-a întâmplat în Corea și știți ce dictatură era acolo. Deci trebuie încurajat ceea ce trebuie schimbat în China. Dar când ajungeți la Bruxelles, la aeroport, în toate magazinele unde găsiți obiecte de lux, constatați că sunt mărfuri chinezești, iar sediile acestor întreprinderi se află în țările noastre. Mulțumesc! Doamna Maestar, vă mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte succintă pentru că s-a spus deja multe. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului pentru că a reușit, într-un aviz foarte scurt, să includă foarte multe fațete ale acestei dezbateri. E un lucru foarte important. Un lucru care se aplică nu doar în, în ceea ce privește China, ci și în ceea ce privește alte state uh, asiatice. Da, domnule Helmer, domnule Mann, sunt de acord, e frustrant să se, să, vor, să se vorbească mult și să nu se întâmplă nimic. Putem uh, să fim la un moment dat atât de frustrați încât să renunțăm. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem faptul că doar continuând discuțiile am putea împreună cu alți parteneri internaționali, precum uh, Statele Unite ale Americii, să stabilim noi condiții de încheiere a tratatelor comerciale, uh, noi condiții care vor fi în beneficiul cetățenilor europe, uh, europeni și chinezi, bineînțeles. Cetățenii chinezi nu duc o viață bună și trebuie neapărat permanent să spunem lucrurilor pe nume. Ultima eh, Mulțumesc și acum Doamna Christensen are ultimul cuvânt. Domnul. Selvfølgelig er China øh, en samarbejdspart for, for EU. Eh, China este un partener comercial al Uniunii Europene, e adevărat, dar asta nu ne împiedică să formulăm unele exigențe din cauza nerespectării drepturilor omului, care mi se pare gravă am fost în Angola în 2009 și am putut constata că acolo se construia un stadion de fotbal uh, pentru Cupa Africii și cu acest prilej se, se construia orașe întregi. Ei bine, nu lucrau acolo decât chinezi, se foloseau numai materiale chinezești. Nu se vedea pe aceste locuri niciun fel de lucrător african. Lucrurile acestea trebuie semnalate și noi nu putem accepta ca asemenea lucrări de anvergură să nu fie făcute spre folosul africanilor. și, desigur, hotărârea chinezilor de a pune întrebarea lucrătorilor care se aflau în închisoare. Erau întrebați, vreți să rămâneți în închisoare sau vreți să mergeți să lucrați în Africa? Ei bine, noi trebuie să avem din nou curajul de a ridica pretenții în ochii Chinei. Dau cuvântul domnului Ster dacă dânsul are de făcut observații, este rugat să le facă. Mulțumesc, sunt de acord cu colegul Helmar. Standarde sociale mai înalte înseamnă deja să ai o bunăstare de bază. Dacă există o societate mai bogată, atunci automat evoluează și standardele sociale. Lucrul acesta s-a văzut în cursul ultimelor, ultimilor 30 de ani. Sigur că mm, mai sunt multe lucruri care lasă de dorit, însă dacă facem o comparație între cum uh, trăiește lumea la țară și, uh, mm, cum trăiește lumea în Shanghai sau în alte țări, e clar că s-au uh, produs îmbunătățiri substanțiale față de situația de acum 30 de ani. Evoluția este foarte rapidă. Acum, nu sunt de acord cu afirmația că noi nu reușim să facem nimic și să avem nicio... că chinezii pur și simplu nu ne ascultă eu nu cred. Nu cred că este adevărat. Există o dezbatere foarte aprinsă la nivelul uh, liderilor din China cu privire la drepturile sociale, dar e dificil să știm care va fi rezultatul acestei dezbateri, pentru că știm, nu e, China nu este o adevărată democrație, nu se știe ce se va întâmpla. În uh, delegația pentru China, de multe ori am avut uh, noi dezbateri pe această temă și s-a vorbit, de exemplu, despre uh, protecția muncii și măsurile de siguranță în minele de cărbune. Acum, uh, sigur că nu e posibil în China să se schimbe de pe o zi pe alta siguranța și condițiile de muncă în aceste mine de cărbune, dar chinezii știu că stabilitatea sistemului lor social și uh, a sistemului lor politic depinde, cel puțin parțial, de îmbunătățirea uh, condițiilor de muncă și de viață în China. Sigur că și chinezii ne ascultă pe noi și știu de multe ori ceea ce se, ceea ce se spune aici. Sigur, uh, există și multe, frustr- multe frustrare, dar haideți să continuăm cu dezbaterea, cum spunea domnul Man. Eu nu sunt, uh, n-am o atitudine arogantă, nu dau lecții chinezilor. Am înșira doar niște elemente. Trebuie să spunem foarte clar că ținem la libertatea de asociere sindicală, noi suntem uh, Comisia pentru Afaceri Sociale, dar ținem și la drepturile omului și asta este o lacună foarte clară în acordurile internaționale. Dacă China dorește cu adevărat să facă parte din economia internațională, trebuie să și respecte acordurile internaționale. Acestea fiind spuse, aștept uh, cu interes uh, colaborarea cu colegii și vom vedea după amendamentele care vor fi depuse cum vom putea continua uh, munca. Acum cred că trebuie să trecem la vot, în schimb. Eh, muito obrigada. Eh, da, mulțumesc. Mulțumesc și pentru o poziție echilibrată de care ați dat dovadă. Acum uh, vreau să vă spun că termenul de, pre, de depunere al amendamentelor este 2 mai la orele 12. examinarea amendamentelor e de, uh, prevăzută pentru data de 24-25 mai. Și cu asta am încheiat discuția și trecem la vot. Stat e urlătoriu uh, do Primul raport este cel al domnului Richard Falber, dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene. Sper că aveți cu toții cartela de vot. Și de asta sperăm că nu vom avea nevoie de cartele, dar în fine, în cazul în care va fi necesar, sper că le aveți. Haideți să începem cu amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bine, la alineatul 4, acum am alineatul 69. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 70 este pentru? Împotrivă? Abține? Ado- se adoptă. 71? Nu, a căzut. Nu, nu, nu. Supunem la, îl supunem la vot. 71 este compatibil. Deci cine este pentru 71? Împotrivă? Abțineri? Respins. Paragraful 4. Eh, Acum la alineatul 4 a DV7, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 6, amendamentul 73. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 74 și 75 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Acestea două cred. Bun. Alineatul 6, INTA 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 6, amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă alineatul 7, amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți, eu cred că trebuie verificat, pentru că am dubii. Deci vot electronic. que há dois membros que não têm carta. Că există doi membri care nu au cartelele de ei sau care nu votează. Abstențion. Uh, 20 contra, uh, 22 a favor, deci avem 22 de voturi pentru, 19 uh, voturi împotrivă, 2 abțineri, deci se adoptă. Acum 78. E caduc și trecem la 79. Cine este pentru? Ai, nu. Votuși contra. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. E, 80. Acum 80. Cine este pentru? Nu, nu, nu, a căzut și 80. Atunci, alineatul 8, a, INTA 3. Cine este pentru? Împotrivă? țineri? Se adoptă. Păi, nu paragraful 9 a fost retirat. Bine, 81 a fost retras. Rămâne, iată, 82, 83, și le, sunt identice, deci le supun la vot împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Acum 84 a fost retras. 85. 85, supun la vot. Așadar, Eh, votăm și 80... Deci supun la vot 85. Bun, 85. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hai, aș prefera să verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. 85. Votăm 85. Uh-huh. Uhum. Foi aprovada 32 a favor. Bine, se adoptă cu 32 de voturi pentru și 10 împotrivă și obținere. Bun, acum 86, 87 și 88 sunt compatibile cu 85. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respinsă. Acum 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La alineatul 10, amendamentul 90, cine este pentru? Contra. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inta 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inta 8 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum am ajuns la liniatul 11, compromisul B. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se adoptă. Acum uh, uh, următoarele cad. Trecem, deci, la alineatul 13, 106. Cine este pentru? Împotriva, Abține? Se adoptă. Acum, la alineatul 12, compromisul C. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Deci următoarele cad. Trecem la compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. Uh, următoarele cad. Trecem la 99. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 98, 100 și 101 sunt identice și le votăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, 102 cade. Trecem la 103. E pe părți, pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la alineatul 13, 105 pe două părți. 105 și 104, de fapt. 105 pe Vamos Beres și 104 al raportorului. dar secretariatul îmi spune că acestea au uh, decăzut pentru că s-a adoptat uh, uh, precedentul. Deci 107. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 108 a căzut. 109 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 110 a căzut, nu, 110 votăm, votăm 110. Da, pentru că celălalt a fost respins. Cine este pentru 110? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Da, vreți să verificăm? Bine. Bine. Verificăm electronic. Dar pe mine a fost clar. Pentru mine a fost clar, dar verificăm la 110. S-a deschis votul electronic. mm Então, 11... Bine, deci avem 11 voturi pentru și 35 împotrivă și o abținere. Deci era clar. Bine, așadar trecem la DV4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 111, la alineatul 15. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 112, la același alineat 15. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cred. Da, verificăm. Vreți să verificăm la 112? Uh, uh, da, s-a deschis votul electronic. Sim, mas pediram. Oui. É, E eh, eh, verificação eletrónica da 112. Deci 112, da? Verificăm electronic. Uh, 38... Uh, Bine, iată că sunt 38 de voturi pentru și 8 împotrivă și obținere. Da. Deci, după cum spuneam. Bun, trecem acum Bine, 114 și 116 au fost retrase, 115 este menținut la alineatul 16. Deci 115. Cine te pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum ajungem la compromisul F, la același alineat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, celălalt ecran și ajungem la 119, la lineatul 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Da, nu știu, am dubii aici. Haideți să verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. La 119, da. Mm-hmm. 26 a favor și 20 26 pentru și 20 împotrivă și o obținere, deci a a fost adoptat. Bun, trecem la, la alineatul 17, DV3. Vor? Vot Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV9 acum. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Bine, trecem acum la compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul cade, ajungem la INTA 1 la 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la alineatul 18, amendamentul 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Bine, nu. Doriți să verificăm? Bine. Votul electronic s-a deschis la 123. Verificăm. Bine, avem 25 de voturi pentru și 22 pentru, deci uh, se respinge. Da. Bun, 124 acum. La alineatul 18, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum avem trei amendamente care sunt compatibile, 125, 126 și 127. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, acum la alineatul 1A, amendamentul 68, e pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că a fost respinsă. Da, verificăm. Deci s-a deschis votul electronic la 68 prima parte. 18 pentru și 29 pentru. Deci a fost adoptată. Da. Bine, acum partea a doua. Cine este pentru? Da, vă rog să ridicați mâinile ca să vă pot vedea că altfel e dificil să vă număr. Cine este împotrivă? Abțineri? Respinsă partea a doua, sau cel puțin aici s-a părut, a, mi-a părut clar. Dar bine, dacă doriți, verificăm. Bun, s-a deschis votul electronic. Deci verificăm la partea a doua. Bine, avem 24 de voturi împotriva și 23 pentru, deci se respinge. Pentru că există o, uh, un, un coleg care nu votează cu cartela dar ne-a spus cum a, ne indică întotdeauna cum votează. A, iată că are cartela. Nu, dar totuși există cineva fără cartelă și atunci totdeauna este un vot care nu, este, uh, care nu apare pe ecran. Deci se respinge. Acum trecem la 18. Uh, inta 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 24, 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 acum, la alineatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Da, Bine, verificăm, verificăm. La 72 s-a deschis votul electronic. Douăzeci și patru pentru, 23 împotrivă. Iată. Deci aici chiar era dificil. Bun, amendamentul 91 la uh, aliniatul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 22, 141. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 18, inta 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 18, 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Nu, verificăm, verificăm. S-a deschis votul electronic la 129, la alineatul 18. Bine, deci, iată, se adoptă. E clar. Cu 35 la 9. Bine, apoi, alineatul 15, amendamentul 113. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, INTA 4, la alineatul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, INTA 5, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 18.130. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge, E É melhor então verificação eletrónica. Verificăm electronic. Deci la 130 s-a deschis votul. S-a închis votul. și avem 17 pentru și 27 împotriva și deci se respinge. Aliniatul 18, 128, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 131 acum, la alineatul 19, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 132 la alineatul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 133 la alineatul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 134 la alineatul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum la 21, amendamentul 135. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. La alineatul 22 avem 136 care a fost retras și apoi 137, 138, 139 și 140 care sunt identice și, și compatibile, 140 și deci îl lăsăm uh, deoparte, 140. Deci 137, 138, 139, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 140, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum la alineatul 22, DV14, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 142, mm, acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La alineatul 23, amendamentul 143, cu amendament oral al doamnei Beres. care elimină cuvintele uh, în uh, italic. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum 23, 144. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 cade. Nu? Da, pentru că a fost respins. Aveți dreptate. Deci votăm 146. Cine este pentru? Împotrivă? Da, mai bine verificăm. Deci am deschis votul electronic la 146. Se adoptă cu 27 la 19. Bun. 147. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 145. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23 DV12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La alineatul 24, 149, 150, care sunt identice, identice, deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și 148 cade. Trecem la 24, amendamentul 152. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Se respinge. Deci și trecem la 153. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cred. Da, așa e. Bun, alineatul 24, 154. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Respins, da. Bun. Acum 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum la 4 avem amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 3 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6 ă, și 7 au fost retrase, trecem la 8. Deci, a, rapor, a raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9, no, acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu, aici verificăm, că nu mi-a fost clar. Dumneavoastră ziceți că a fost clar. Mă rog. Deci se adoptă. Bun. Și trecem la 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 și 14 au fost retrase, acum 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar mai bine verificăm. Deci s-a deschis votul electronic la 17. Bine, avem 18 uh, pentru și 28 împotriva, deci se respinge. Bun. Acum trecem așadar la compromisul A. Cine este pentru? Nu, nu, nu. Trebuie să votăm și, să spun la vot și amendamentul 18 înainte. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Deci acum trecem la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Atunci următoarele două cad și trecem la 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Bun, 22 acum. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 25 și 26, de fapt, pentru că erau identice. Și 27 cade. Trecem la 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci trecem direct la 28 deci, și 29 cade, deci trecem la 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun, 32. Acum, amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 33. Cine este pentru? 36, 33, 36, 34, 35, 37 și 38. Nu, vom vota 37 celelalte de cadru. Doar 37. Da, deci 37. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Și acum trecem la 39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 la uh, considerentul J, amendamentul 40, 41 și 42. Acestea trei sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, cred că au fost respinse. Bun, acum 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44 a fost retrasă. Da, eu l-am retras pentru că susțineam compromisul foarte bine. Deci 44 a fost retras. Și trecem la compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, următoarele cad. Trecem la rândul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bine, mai bine, mai bine să verificăm aici uh, că am dubii. Deci, la, la considerentul K, 48, am deschis votul electronic. Bine, se adoptă 27 la, 9, la 20 și nicio abținere. Trecem la 49. Cine este pentru? Împotrivă. Țineri. Cred că a fost adoptat, dar și aici am dubii, deci atunci mai bine să verificăm. Bun, s-a deschis votul electronic la 49. Bun. Avem 28 pentru și 17, 28 împotriva și 17 pentru, deci a fost respins. Acum amendamentul numărul 50. Pentru că 48 a fost adoptat, nu. Deci trecem la 51. La considerentul L. Și ăsta a fost retras, atunci 52. 51 a fost retras, deci trecem la 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și acesta, acum 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici nu știu. Da, se pare că se adoptă. Bine, se adoptă. Nu știu, aici uh, am avut dubii, în fine. Acum am ajuns la considerentul M, uh, amendamentul 56. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 57 acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 la considerentul O. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum 59 a căzut pentru că celălalt a fost adoptat și trecem la amendamentul 60. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 61. Cine este pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 62. Cine este pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 63. Cine este pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la 66. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Așadar, e vot, acum avem votul final cu vot electronic. Am deschis votul. Bun. Rezultatul este 11 voturi împotrivă și 36 de voturi pentru. Deci se adoptă. Și felicitări raportorului. passar à votação seguinte. Continuăm acum cu votul asupra raportului pentru aviz a doamnei Sarie Saia. Este vorba aici despre schimbările demografice și consecințele acestora asupra viitorului politicii de coeziune. Avem de-a face cu un aviz, așadar. Sunteți cu toții pregătiți, aveți lista de vot în față. Bine, putem începe. 1. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri, se adoptă. Tre verificăm partea a doua. Și deci verificăm pe cale electronică, votul este deschis. Votul se închide. 25 voturi împotrivă, 19 pentru. Prin urmare, această parte a fost respinsă, chiar dacă nu văzusem chiar atât de clar rezultatul. Trecem la 5 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar rezultatul. Votăm electronic. Votul este deschis. Deci votăm amendamentul 5. Votul este închis. 41 pentru, 2 împotriva. Amendamentul se adoptă. 7 acum pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. O, 8 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul A la aliniatul 2. Cine e pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, nu, 3, da, amendamentul 19 la aliniatul 3, pe, vot pe părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abținerii se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abținerii. Respinsă, cel puțin așa cred, dar haideți să verificăm. Votul electronic este deschis. Votăm așadar partea a doua a amendamentului 19. Votul este închis. 27 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18 pe părți, partea întâi. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua acum pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, vot pe părți. Partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, 38 deci, acum. Se propune să votăm în bloc aici, dar nu cred că toată lumea va fi de acord. Mi s-a spus că lucrul acesta nu este posibil. 38 acum. Cine e pentru? 38. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, respinsă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, Bine, m-am grăbit acum. Haideți să reîncepem. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46 pentru, împotrivă adoptă, 47 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 48 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 49 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votul final pe cale electronică. Votul este deschis. Unul dintre membrii socialiști votează aici, chit că nu ar avea dreptul să voteze, și deci un socialist în plus. Nu, s-a rezolvat între timp. Închidem votul. 41 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Madame la Présidente. Merci. Bien. Euh, chers collègues, je vous propose... Dragi colegi, vă propun să continuăm. Ajungem în felul acesta la punctul 13. E vorba de raportul Jean Lambert, gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Articolul 1.2, amendamentul 11 identice și 60, le, punem, le supunem la vot, este adoptat. 61 amendamentul Steinruck adoptat. 62 același autor pentru contra abțineri adoptat. 12 63 identice le pun la vot împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Le vote est clos. 26. S-a închis votul, 26 pentru, 22 împotrivă, o abținere, adoptat. 64 retras, 13, 65 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66, 67, 88 retrase, 14 și 69 le supun la vot, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70 al doamnei Steinruck, pentru, împotriva, abținere, adoptat. 15, 71, 2, 16 și 73 nu sunt acceptabile. Mă duc la compromisul 1, articolul 4.2. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi după articolul 4.2, un punct nou, 18 și 76 identice, uh, adoptat. 77 al domnului Handel. Or, cu amendament oral al raportorului, cinei pentru, împotriva, abținerea adoptat. 79 e compatibil, să vedem cine pentru, împotriva, abținerea adoptat. Punctul 2, sub punctul D și C, două amendamente identice, 2078, adoptat. 80, doamna Steinruck, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că ar fi respins. Ați votat, s-a închis votul. 21 pentru, 26 împotrivă, respins. Douăzeci unu și șaptezeci și nouă. Sunt identice, le supun la vot. cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 și 82 nu sunt acceptabile. Să verificăm. Dacă vreți însă să mergeți un pic mai încet, pentru că nu se mai înțelege nimic. nu nimic, lăsați că verificăm. Verificăm pe 21 și pe 79. Ați votat? Mai e cineva care n-a votat. Așa. S-a închis votul, 25 pentru, 23 contra, este adoptat. Cu calm și în liniște. 83, doamna Steinbuch, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 84, al domnului Șogor. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 5.1 sub punctul E, amendamentul 22 al Lambert și 85 Handel. Sunt identice, le supun pe ambele la vot. cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 86 al doamnei Steinrück cu cerere de vot pe părți. Ă, pun, supun la vot prima parte. Cine-i pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Partea a doua, care reprezintă restul textului, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 6.3, amendamentul 23 la OBR, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 6.3b, 24 și 87, Lambert și Handel, identice, le supun la vot împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 la Ober, cine pentru? Împotrivă, abținere, adoptat. 88 cade, la fel 89, ajungem la 90 al domnului Handel, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred însă că e adoptat. Ați votat, s-a închis votul. 26 pentru, 22 împotrivă, o abținere. Amendamentul 90 este adoptat. 91 cade. Supun la vot 92 al doamnei Steinrich pentru împotrivă, abținere adoptat. 93 al domnului Handel cu cerere de vot pe părți pentru grupul PPE. De la începutul textului Member States până la Verifiable Manner. cine pentru partea întâi? Împotriva abțineri adoptat. Restul textului pentru împotrivă abțineri adoptat. amendamentul 27 este compatibil, îl supun la vot. Partea 1. Member States până la verifiable manner. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține adoptat. Restul textului pentru împotrivă, abțineri, adoptat și el. Articolul 7.3, amendamentul 27 și Lambert și 94 Handel, identice pentru împotrivă abținere adoptată. Articolul 7.4. Amendamentele 28 Lambert și 95 al domnului Handel cu o cerere de amendament oral prezentat de către raportoare. Dacă există opuneri pentru amendamentul oral, nu sunt opuneri, deci supun la vot eh, pentru împotriva abținerea adoptată. Articolul 7.5, 96, domnul Handel. Cine-i pentru? Împotrivă? Abținere? Respins. 29 eh, la ober, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Articolul 7. Un nou punct 5, 97 al domnului Șogor, cine-i pentru, împotrivă, abținere adoptat. Articolul 8.2, 98, în două părți. De la the safety case până la risk for workers, cine-i pentru, împotrivă, abținere adoptat, restul textului, cine pentru, împotrivă, Nu știu ce fac liberalii, de asta nu știu rezultatul. Verificăm. Cine-i pentru partea a doua? Verificăm. Cine-i pentru, cine-i împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. Amendamentul 30 cade și ajungem la articolul 8.4 la 31 Lambert, 99 Handel, identice, le supun la vot. cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Articolul 8. Punctul 4 a 9, două amendamente identice, 32 și 100. cine pentru, împotrivă, abținere, adoptat. După articolul 8, un amendament 101 al doamnei Steinrich, cu amendament oral. Nu există o punere la amendament oral. Îl supun la vot. Pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendament 102, același autor în aceleași condiții. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat și el. Articolul 9, compromisul B. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ajungem la articolul 10, amendamentul 108 al domnului Handel pentru împotrivă abținere adoptat. Cade 34 și ajungem la articolul 11, amendamentul 109 al domnului Handel, cine e pentru împotrivă abținere adoptat. Amendamentul 35 poate și el să fie votat, îl supun la vot, adoptat. Articolul 12.1. Amendamentul de compromis C pentru împotrivă abțineri adoptat. 112 nu este admisibil. Trecem la articolul 14, alineatul 1.2. Amendamentul 37 Lambert cu amendament oral. Nu există opunere, îl supun la vot. Astfel modificat, cine pentru împotrivă abțineri este adoptat. Ajungem la articolul 14, paragraful 1.7, amendamentele 38 identice, le supun la vot, sunt adoptate. Considerentul 1, 42, doamna Steinruck, cine e pentru, împotriva, abținerea adoptat. Considerentul 2, 43, același autor, adoptată. 3, 4 44 al domnului Steinbrück pentru împotriva abținere adoptat. După considerentul 3, amendamentul 46, cinei pentru împotrivă abțineri adoptat. Dup- tot 3, amen, verificăm amendamentul 46, dacă doriți. Ați votat, s-a închis votul. 25 pentru, 23 împotrivă, deci este adoptat. Ajungem tot la considerentul 3, la amendamentele 45-47 identice, le supun la vot, sunt adoptate. Apoi avem pe 47 al doamnei Steinbrück, cine pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 48, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi 49 al, de același autor pentru împotriva abținere adoptat. Considerând 27, amendamentele 3 și 50 identice le supun la vot pentru împotrivă abțineri adoptat. După 27A9, numărul 4, Lambert uh, și al 51 uh, Handel le supun la vot, respinse amândouă. Considerentul 29, amendamentele 5-52 nu sunt admisibile. Trec la considerentul 30, 6 și 53 identice pentru împotrivă abțineri adoptat. Apoi un amendament 7 al raportoarei, cinei pentru abținere adoptat, 54 al domnului Hendel cade, Supunem la, op, la vot pe 8 al raportoarei. Este adoptat. 55 cade. Amendamentul 56 al domnului Hendel. Pentru împotriva abțineri respins, 57 același autor pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți După 39 a, avem un amendament nou al raportoarei și 58 al domnului Handel, identice, le supun la vot, adoptate. Considerentul 41, 10, 59, identice, le supun la vot, adoptate. Apoi avem la 1, Lambert, amendamentele 1 și 39, sunt identice, cine pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Verificăm deci pe 1 și pe 39. Ați votat? S-a închis votul. 25 pentru, 23 împotrivă, adoptat. Și în sfârșit, amendamentul 40 al doamnei Steinrück cade. Supunem la vot doar pe 41 tot al doamnei Steinrück pentru împotrivă abțineri adoptat. Acum supunem la vot ansamblul textului pe, prin vot electronic. Ați votat? S-a închis votul. 44 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Felicităm pe raportoare. Care nu este printre noi, dar da, sigur va afla. Avem un ultim vot acum în această dimineață referitor la o întrebare orală și o rezoluție. pe care o propunem pentru plenară și care se referă la Convenția uh, OIM privind diversele munci casnice. Deci nu e vorba de persoanele care lucrează în case, ci persoanele care efectuează munci casnice. Am avut o discuție în acest sens uh, în legătură cu ce acoperă acest proiect de convenție. Supunem la vot. Ansamblul acestor texte au făcut obiectul unui text de compromis elaborat de raportoare și de raportorii din umbră. Pun, supun uh, uh, ansamblul la vot, cine pentru, Împotrivă. Dacă se abține cineva, întrebarea orală este deci adoptată cu patru voturi împotrivă. Supun acum la vot textul de compromis al propunerii de rezoluție și supun acum la vot textul în ansamblul său, fără considerentul de paragraful 5 și paragraful 8. Cine e pentru ansamblul textului? Vom face un vot electronic. Da. S-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul. 43 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Textul de compromis este adoptat, fără cele trei pasaje pe care le vom supune acum la vot separat. Mai întâi, în considerentul D, punem la, uh, supunem la vot în considerentul de propunem să se adauge de două ori, de două ori cuvântul undocumented. Dacă nu sunteți de acord să se adauge și noi o să verificăm electronic, puteți foarte bine să votați împotrivă. Deschideți deci, votul asupra adăugării acestui cuvânt. S-a deschis votul. E cineva care n-a votat? E cineva care nu vrea, poate, să voteze. 24 pentru, 23 împotrivă, cuvântul acesta este adăugat. În paragraful 5 adăugăm sau nu, după cum hotărâți, uh, minimum wages. Și deschid votul electronic. Cine-i pentru adăugarea acestei expresii? Tout le monde a pu voter Le vote est clos. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă, 2 abțineri aceste cuvinte nu vor fi incluse. Ajungem la paragraful 8, unde vă propus să votați privind textul inițial al compromisului pe cale electronică. Cine-i pentru? Am, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 28 împotrivă, nicio abținere. Paragraful 8 nu va fi adoptat și supun la vot amendamentul 48 al doamnei Harkin. cine pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Amendamentul doamnei Harkin este adoptat cu trei voturi împotrivă. Supun la vot ansamblul textului. Nu a privotat le vot clos. S-a închis votul. 40 pentru, 7 împotrivă. Vă mulțumesc. Și în felul acesta se va organiza o dezbatere în plenară în cadrul sesiunii noastre din în sesiunea din martie. Nous avec... Euh, Am terminat cu voturile și uh, întrerupem o clipă lucrările noastre ca să ne organizăm. Bien, chers collègues, je vous propose de... Dragi colegi, vă propun să încheiem comentariile după sesiunea asta importantă de vot. Et, Monsieur le Président, je, merci de, de... Domnule președinte Beț, vă mulțumesc că ați sosit alături de noi și vă rog să ne scuzați pentru atâta foială prin sală, dar e, sunteți obișnuit cu practicile parlamentare. După o sesiune de vot e, se produce multă agitație, este repriza a treia care continuă, însă vă asigur de calitatea dezbaterii care va urma. Deci vă felicit uh, pentru că ați preluat noua noastră funcție. Iată că tocmai uh, de la începutul acestui an ați fost uh, ales în funcție de președinte al Comitetului pentru Protecție Socială al Uniunii Europene, ceea ce pentru Comisia noastră parlamentară reprezintă un comitet de referință când văd uh, comitetele prevăzute prin tratat, iată, există Comitetul pentru Ocupare, dar și cel pentru Protecția Socială și înțeleg că reorganizarea Comisiei Executive ține cont, uh, ia în considerare fără îndoială uh, caracterul dual al problemelor pe care le vom aborda. Predecesorul dumneavoastră avea mm, obiceiul unui uh, dialog permanent cu uh, comisia noastră. Știu că a fost o mică întrerupere, nu știu de ce, dar sunt convinsă că vom uh, relua această practică, măcar pe baza anuală, să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră, ca să ne puteți prezenta starea lucrărilor din comitetul dumneavoastră atât de important. Relève de la competență euh, des États membres. Monsieur le Président, vous avez... Bine, domnule președinte, aveți cuvântul ca să ne prezentați actualitatea lucrărilor uh, comisiei pe care o prezidați și poate să ne spuneți uh, cum evaluați uh, dumneavoastră metoda deschisă de coordonare și cadrul de referință, noul cadru de referință, care a intrat în vigoare cu adoptarea strategiei UE 2020 sigur, în domeniul dumneavoastră de competență. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă, pentru cuvintele dumneavoastră atât de amabile. Întâi voi vorbi în engleză în introducere, dacă nu aveți nimic împotrivă, și la întrebări voi răspunde în limba mea eh, maternă, care este eh, neerlandeză. În, prim, în primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să vă prezint astăzi uh, com, comitetul uh, al cărui președinte sunt de la data de 1 ianuarie. E vorba, desigur, cum s-a spus, Comitetul pentru Protecția Socială a UE. În primul rând, în contactele, informațiile și interacțiunea între noi uh, sunt foarte importante și voi fi încântat să menținem acest dialog pentru a vă informa legătură cu activitățile noastre și vă, voi oferi și informații în scris de asemenea. Nu doar contacte la nivel informal pe care le vom întreține. Prima observație este că trebuie să uh, învățăm din experiență și să pregătim următorul semestru al strategiei UE 2020. Cred că avem o înțelegere comună mm, despre rolul cheie al uh, valorilor și sistemului de protecție socială european, care au fost uh, foarte eficiente în uh, a apăra oamenii în criza financiară și economică ce au fost rezistente în această perioadă de criză bancară și de creștere. Să în ciuda unei insistențe politice, aspectele sociale în acest moment se pare că, din păcate, nu și-au rolul de jucat în această strategie UE 2020 și comitetul meu consideră că trebuie să găsim echilibrul corect între aspectele financiare, economice și sociale ale uh, vieții europene. Bine, voi reveni asupra acest aspect în mai uh, târziu, dar vreau să spun că într-unul din principalele mesaje uh, trimise de către Consiliu, de către Comitetul nostru, Comisia EBSCO, e vorba de faptul că trebuie <clears throat> să facem eforturi pentru a uh, consolida sistemul de protecție socială astfel încât trebuie combinate uh, eficiența cu echitatea. Înainte de a intra în uh, programul nostru de lucru, dați-mi voie să vă spun o cuvinte în legătură cu activitatea noastră și cu scopul nostru de a exista. După cum probabil știți, comitetul nostru este un organism uh, care este prevăzut în articolul 160 al uh, tratatului, trebuie să monitorizeze situația socială și dezvoltarea practicilor sociale, promovarea schimbului de bune practici și de informații între statele membre și comisie. Noi nu suntem un organism politic, pentru că deciziile politice sunt luate de Consiliu și Comisie împreună. Acum, bazându-ne pe experiența unei copilări de 10 ani în domeniul mm, politicilor de incluziune socială și protecție socială, noi contribuim la uh, uh funcționarea Comisiei EPSCO uh, și în legătură cu strategia UE 2020. Uh, noi reunim reprezentanți din cele 27 de state membre și ale Comisiei ne implicăm în toate mm, strategiile de politică socială, îngrijiri de sănătate, sigur, asigurări sociale și politici de incluziune socială. Pe scurt, eu mă aflu astăzi aici, nu ca politician, ci ca funcționar civil, ca o persoană angajată pentru a face progrese pe calea cooperării UE în domeniul uh, protecției sociale, sigurării sociale și așa mai departe. <clears throat> în decembrie anul trecut am adoptat programul nostru de lucru. Poate ar fi bine să menționez uh, elementele principale ale agendei noastre și sper că vom fi ocupați și anul acesta și uh, la anul. În primul rând, cred că e important să menționăm faptul că comitetul nostru va continua să monitorizeze uh, impactul social al crizei actuale și a consolidării fiscale cu atenție deosebită asupra implementare pe termen lung pentru protecția socială și incluziunea socială. Asta vom face pe baza primului nostru raport privind dimensiunea socială a strategiei UE 2020 adoptată în februarie. Mă voi întoarce la principalul mesaj al acestui raport mai târziu. Apoi vom continua să monitorizăm progresele pentru incluziunea socială și uh, uh, reducerea sărăciei și implementării aspectelor sociale, ținând cont, printre altele, de uh, linia directoare 10, e vorba de combaterea uh, sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Vom pregăti contribuția noastră uh, la, contribuți la, la, la recomandările uh, Comisiei pentru combaterea sărăciei, care probabil vor, va apărea în 2012 și bazându-ne și pe concluziile Consiliului asupra nevoie de date metodologice în acest domeniu Sigur că la ultimul Consiliu European s-a adoptat și perspectiva. De asemenea, uh, vom, uh, uh, ne vom baza pe cooperarea și cu Comitetul pentru Politici Economice. Și sigur că și pensiile trebuie luate în considerare la, pentru reducerea sărăciei. Credem că este un aspect foarte important al muncii noastre pentru că of the increased share of age-related public expenditure. Pentru că pensiile este un aspect important, știm că uh, vârsta de pensionare crește din ce în ce mai mult, pensiile este un uh, factor cheie pentru combaterea sărăciei la vârsta a treia. Cooperarea noastră cu Comitetul pentru Economii, Economii Politice, politice economice, mă scuzați, este unul esențial și trebuie să promovăm acest subiect pe agenda noastră în uh, domeniul serviciilor sociale de interes general și dumneavoastră sunteți foarte interesat de acest subiect, știu. Ne vom continua munca pentru aplicarea regulilor UE în grupul nostru de lucru informal care va, își va reîncepe activitatea în următoarele săptămâni. Acest grup de lucru va examina un nou ghid în legătură cu ajutoarele de stat, uh, reguli pentru achiziții publice și piața internă pregătit de comisie la sfârșitul anului trecut, va analiza de asemenea recomandările primului uh, forum pentru uh, protecție socială și uh, sigur asta în colaborare cu Comisia. Ne vom prezenta opinie în iunie în legătură cu modul de a adapta cel mai bine obiectivele în legătură cu metoda de lucru a noastră la uh, obiectivele UE 2020 m-ați întrebat dacă puteam să spun uh, ceva și uh, în legătură cu asta. Pot să vă spun că uh, avem un grup de lucru ad hoc prezidat de colegii noștri francezi, care se ocupă cu modul în care putem revizui procedurile serviciilor sociale de interes general cu scopul de a pregăti acest document până luna iunie în următorul Consiliu, sigur, pe baza consultării cu partenerii sociali și societatea civilă. Uh, Trebuie să subliniez aici importanța de a învăța unul de la celălalt, de a face schimb de bune practici și, sigur, pe baza, uh, și pe baza documentelor comisiei, prin metoda deschisă de coordonare, există și platforma împotriva uh, uh, sărăciei și excluziunii sociale și am adoptat recent uh, un document de orientare în legătură cu viitorul politicii de coeziune mai ales în ce privește Fondul Social uh, European, unde solicităm alinierea politicii de coeziune și strategiei UE 2020 pentru sporirea resurselor uh, din acest fond pentru protecție socială și incluziune și pentru adoptarea, alocarea unor resurse mm, adecvate pe viitor pentru combaterea uh, sărăciei. În ce privește strategia 2020 și semestrul european, după cum am mai spus, avem un raport de monitorizare în legătură cu uh, situația socială și uh, politicile de protecție socială. Am uh, evaluat dimensiunea socială a strategiei UE 2020, raport adoptat de Consiliul EPSCO și care va fi adoptat, publicat recent, mă scuzați, care analizează politicile de incluziune și modul cum contribuie ele la reducerea sărăciei, precum și la succesul întregii strategii poate pot să citez din uh, principalul mesaj al acestui raport. În primul rând, unul din cinci, una din cinci persoane din Uniunea Europeană se află în risc de excluziune socială sau sărăcie și 40 de milioane de oameni trăiesc uh, sub pragul sărăciei. Acum, pentru realizarea obiectivelor uh, UE 2020, pentru că cel puțin 20 de milioane de oameni să iasă din sărăcie până în 2020, Eh, e nevoie de ținte naționale și măsuri naționale ambițioase eh, și asigurarea că combaterea sărăciei e parte din strategia generală de redresare economică. În, acest, în această problemă, concluziile Consiliului EBSCO au subliniat că dacă nu consolidăm și uh, rata ocupării, până la creșterea sa până la 70% până în 2020, nu ne vom putea îndeplini acest uh, scop ambițios ca 20 de milioane de oameni să, uh, ia, să se ridice de sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili, sigur, trebuie protejați primii. Uh, asta este important și am spus asta de la început. Uh, apoi trebuie uh, maximizată uh, ocuparea și trebuie uh, să existe și pensii adecvate și o stabilitate pe termen lung al sistemului de pensii. Raportul de asemenea analizează că va urma redresarea, dar trebuie și uh, strategii pentru accesul la piața de muncă și servicii sociale pentru a preveni excluziunea. Uh, și trebuie alocate și fonduri pentru asta și apoi o consolidare a capacității de a evalua impactul social la politicilor majore și deciziilor de alocare a fondurilor ca parte a unei evaluări globale ar trebui luată în considerare. Eh, vreau să fiu cinstit, doamna președinte, există aici o îngrijorare în comitetul meu în legătură cu atitudinea unor delegații că acest raport anual nu a uh, reflectat pe declin uh, abordarea generală a strategiei 2020, dimensiunea socială nu a fost uh, pe deplin luată în considerare și nu știu dacă nu ne vom îndepărta de un model de creștere echilibrat. Așa. Deci uh, e important să, uh, să învățăm ceva din primul semestru european ca să asigurăm un spațiu corespunzător pentru dimensiunea socială în al doilea semestru, să punem bazele pentru viitoarea munca Comisiei pentru implementarea de succes a integrated approach to fight poverty and social uh, liniei directoare 10 printre altele. În concluzie, trebuie ca uh, ESPC să aibă un rol central pe agenda socială europeană. Proiectul european trebuie să țină seama de incluziunea socială Strategia UE 2020 uh, propune un model de creștere în care trebuie să uh, analizăm în mod orizontal dimensiunea socială. Însă, în realitate, nu există niciun proces clar și transparent care să prevadă uh, protecția socială inclus în strategia 2020 și trebuie să schimbăm acest lucru, să ne pregătim pentru viitorul exercițiu. Comitetul nostru își va juca pe deplin rolul în implementarea și monitorizarea strategiei în semestrul european 2011, conform competențelor sale. O bună relație cu Comisia dumneavoastră va fi de dorit în octombrie 2011. Vom avea o întâlnire în urma uh, întrunirii Convenției Antisărăcie și sunt convins că președinția polonă va putea să vă implice și pe dumneavoastră, doamnă președinte, că să jucați și noastră un rol important, astfel putându-ne uh, continua schimbul de opinii. Vă mulțumesc. Deci e vorba de octombrie 2011. Puteți te uza. Domnul De Rost a cerut cuvântul. Um, and thank you. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o, conține o serie de aspecte interesante pe care vreau să mă axez la rândul meu. Ați menționat că decizia Consiliului cu privire la consolidarea fiscală, așa cum se numește ea, trebuie sau trebuie să identifice moduri de protecție a celor mai vulnerabile. Ei sunt îngrijorat de această exprimare, pentru că, bineînțeles că există foarte multe persoane care se află în afara acestei categorii a celor mai vulnerabili. Uh, unul dintre cinci cetățeni sunt în risc au un risc uh, mare de sărăcie și uh, din cele 40 de milioane, doar 14 milioane de cetățeni sunt într-adevăr foarte, foarte, foarte săraci. Însă trebuie să ținem cont și de toate celelalte persoane care uh, trăiesc aproape de pas uh, de pragul uh, sărăciei, pentru că și aceste persoane trebuie să fie incluse în obiectivele statelor membre atunci când vine vorba de combaterea sărăciei. Nu sunteți de acord? Și încă un punct care mă interesează sau ne-a interesat pe noi era uh, linia directoare pentru uh, sărăcie, care era inclusă în linia directoare privind uh, ocuparea. Dar sărăcia este o temă mult mai ex- extinsă, mult mai largă. Sărăcia nu uh, îi afectează doar pe cei care nu mai au un loc de muncă, ci îi afectează și pe cei prea în vârstă pentru a mai avea un loc de, loc de muncă sau prea tineri pentru a avea un lo- loc de muncă. Uh, etc., etc. Prin urmare, vreau să întreb dacă CPS include toate acestea în uh, considerațiile lor. Deci includ pe... țineți cont de toate milioanele de persoane care se trăiesc aproape de pragul sărăciei uh, sau pur și simplu ne axăm doar pe strategia, linia directoare privind uh, sărăcia care a fost inclusă în momentul de, până în momentul de față în linia directoare privind uh, ocuparea. Și în ceea ce privește serviciile sociale de interes uh, general, eu sunt uh, raportor pe această temă, avem un raport din proprie inițiativă pe această temă și cred că știți deja că una dintre propunerile pe care le făceam eu e următoarea. Avem nevoie de un grup de acțiune multistatal și, de asemenea, multinivel. În acest, în acest grup de acțiune trebuie să fie reprezentate toate directoratele generale care au un o responsabilitate în acest domeniu. De asemenea, trebuie să includem pe partenerii sociali, cei care lucrează în domeniul non-profit, cei care oferă, practic, servicii sociale de interes general. Ne-am dorit ca nouă să ni se alăture și un reprezentant sau acestui grup să îi se alăture și un reprezentant al Comisiei Europene și a Consiliului. De fapt, s-a sugerat ca tocmai Comitetul pentru Protecție Socială să-și asume această responsabilitate. Bine, după părerea mea, nu acesta este rolul dumneavoastră și, de fapt, prezentarea dumneavoastră din această dimineață îmi sprijină părerea. Dumneavoastră nu aveți decât un rol de um, consiliere pe când noi ne dorim ca în acest grup de lucru să fie implicați cei care pot într-adevăr exercita as- presiuni asupra tuturor prestatorilor de servicii de interes general. Și bineînțeles, astfel de organizații sau, mă rog, persoane, actori pot fi uh, identificate prin audieri uh, în care să fiți incluși uh, și dumneavoastră, de ce nu? Pentru că acest grup de lucru ar, ar, de acțiune ar trebui să fie, să-și asume un rol uh, politic, iar, după cum spuneați dumneavoastră, Comitetul pentru Protecție Socială nu are acest uh, rol politic. Și uh, acestea sunt uh, comentariile mele, sunt interesată de reacțiile dumneavoastră la ele. Vă mulțumesc! Dank u wel. Ik zal nu in het Nederlands spreken, dus ik geef u even gelegenheid om. Bine, vă mulțumesc. Voi vorbi în olandeză, așa că vă rog să vă așezați căștile. La prima întrebare. Vorbeați despre definiția dată de către noi sărăciei. În acest sens, trebuie să fac trimitere la definițiile acceptatele la nivel național. Există condiții diferite la nivel național și există decizii luate la nivel național. Strategia UE 2020 începe tocmai prin implicarea parlamentelor naționale și a actorilor naționali. Abia mai apoi se implică și Parlamentul European. Și acum ajung la a doua, al doilea comentariu al meu. Linia directoare privind ocuparea se bazează pe articolul 140 uh, din tratat. Bine, putem să fim de păreri diferite, dar acesta este punctul de plecare pe care, de care trebuie să ținem cont. Uh, și uh, înțeleg faptul că ne aflăm în fața unei dileme, o dilemă pe care trebuie să o tratăm. Ce trebuie să facem? Trebuie să înțelegem modul în care putem uh, prelua prevederile tratatului, care arată așa cum arată ele. Însă, în momentul în care uh, începem să punem pe picioare Europa sau strategia UE 2020, trebuie să știm uh, cum să folosim toate prevederile din tratat. Uh, Bine, în același timp, trebuie să ținem cont de faptul că și în cadrul comitetului nostru există o serie de viziuni diferite în ceea ce privește soluționarea acestei dileme. Tocmai de aceea nu pot decât să vă rog să mă scud, scuzați, nu pot să fac uh, comentarii suplimentare, nu pot decât să definesc dilema, vă cer înțelegerea, pentru că uh, nu, nu suntem nici noi prea edificați în ceea ce privește posibilele soluții, privesc posibilele soluții uh, cu privire la această dileme. Și acum trec la serviciile sociale de interes general. Știu că Parlamentul European consideră această temă a fi deosebit de importantă. Pot să vă asigur că și comitetul meu are drept prioritate esențială a aceste servicii. Suntem, într-adevăr, un uh, organism care are rol consultativ. Noi pregătim o serie de ședințe, pregătim o serie de texte care sunt mai apoi discutate în cadrul Consiliului. Însă am creat un grup de lucru informal am creat acest grup de lucru la ultima noastră ședință și acest grup uh, de lucru, care este, după cum spuneam, informal, se ocupă în special de bazele și temeiurile juridice ale acestei teme. De ce? Pentru că considerăm că este foarte important să învățăm unii de la ceilalți și să aflăm care sunt tendințele ce se fac remarcate, în special atunci când vine vorba despre aspectele juridice a le transpunerii serviciilor sociale de interes general pe piața internă. Comitetul nostru se ocupă și de pregătirea textelor pentru forum. Prin urmare, suntem implicați în uh, soluționarea tuturor uh, problemelor legate de serviciile sociale de interes general. Bine, deocamdată nu vă pot da un răspuns cât se poate de clar, trebuie să vorbesc cu uh, colegii mei pentru a stabili cum am putea con- uh, colabora noi cu dumneavoastră. După aceea trecem la rezoluția pe marginea căreia tocmai lucrați. Bineînțeles că o cunosc, am citit-o, însă cu toate acestea uh, avem nevoie de timp pentru a discuta despre această temă și în cadrul comitetului uh, nostru. Bine, dar o vom face cât se poate de curând. O vom, uh, vom pune această temă pe ordinea de zi. Madame uh, Oimenreuten. Doamna acum vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Beț. În primul rând vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi în fața comisiei noastre și apoi, vă mulțumesc și pentru că v-ați referit la subiecte atât de delicate, mai ales că sunteți olandez, deci sunteți compatriotul meu. E, și acum, noi am afirmat totdeauna că un loc de muncă este cea mai bună garanție împotriva sărăciei. Asta e lucrul cel mai important. Însă, trebuie să uh, ne gândim la măsuri speciale pentru ca oamenii să aibă un loc de muncă. Sigur, dumneavoastră v-ați uh, referit la îngrijorările pe care le aveți în legătură cu strategia UE 2020 și pentru că în această strategie nu, e, nu se preține cont de dimensiunea socială și trebuie să mai discutăm, dar mai există un alt instrument, și anume fondurile sociale. Fondul pentru uh, adaptare la globalizare. Dispunem de o serie de instrumente cu ajutorul cărora putem să fim de ajutor. Uh, putem să ajutăm pe cei mai vulnerabili să-și găsească un loc de muncă. Eu vă întreb și mă întreb dacă dumneavoastră ați putea vedea o posibilitate, dispunând de aceste instrumente, dacă putem să fim mai activi. ce, ce mod de acțiune vedeți? Apoi, v-ați referit la o viață demnă. Spunea și dumneavoastră ce se întâmplă. Bine, la nivel european, din păcate, nu se poate face foarte mult pentru că lucrul acesta ține de competența statelor membre. Însă există orientări eh, pe care le putem da. De exemplu, pentru pensii. Eu însă mi-am luptat pentru ca noi să putem eh, defini exact ce înseamnă un nivel adecvat eh, de pensie. Asta ar fi un prim pilon însă uh, completat cu un al doilea pilon pentru a ajunge la o pensie adecvată. Bun, poate nu putem avea o definiție la nivel european, pentru că dacă ne gândim la uh, servici, serviciile sociale de interes uh, general, legislația este diferită de la stat la stat. Și sigur că și veniturile sunt diferite și pensiile sunt diferite, însă, domnule președinte, eu zice să extindem dezbaterea, care, să haideți să organizăm și noi o dezbatere aici la Parlament pe această temă, pentru că e preocupant faptul că uh, o parte atât de însemnată a uh, societății noastre nu are bani nici ca să ajungă până la sfârșitul lunii. Mulțumesc. E lucrul... Da, mulțumesc, răspunsul. Mulțumesc. Da, într-adevăr, sunt și eu olandez, ca dumneavoastră, însă nu are nimic de a face asta cu rolul meu în cadrul uh, Comitetului pentru Protecție Socială. Sunt cel mai mic numitor comun. Deși încerc să vorbesc în numele întregului comitet, al cărui președinte sunt. Apoi, în legătură cu cele spuse de dumneavoastră, da, și anume că un loc de muncă e cea mai bună soluție împotriva și protecție împotriva sărăciei, da, asta este și uh, filozofia noastră, nu vă contrazic. Dar uh, asta ne oferă posibilitatea să facem și o altă constatare, și anume că e foarte important ca și Comitetul pentru Protecție Social, uh, so, Socială și Comisia noastră să aibă o bună cooperare. Uh, noi nu suntem antagoniști, nu suntem concurenți pentru obținerea fondurilor. Motivarea socială, sigur, trece prin intermediul ocupării. Sunt aspecte de incluziune socială și de luptă împotriva sărăciei care trec prin intermediul ocupării, dar totul este să ajungem la un echilibru și lucrurile, desigur, diferă de la stat la stat. Din punct de vedere analitic, nu e dificil să găsim o formulă generală care să fie aplicată tuturor și care să fie și funcțională. Deși cred eu că, oricum, uh, va, încerca, va trebui să încercăm să, ne, să rezolvăm această problemă, chiar dacă sunt diferențe la nivel național. Acum, în ce privește instrumentele, da, există și altele. Uh, Uh, comitetul nostru se ocupă de strategia 2020, mai ales în mod operativ, cu furnizând orientări. După cum am spus deja în introducere, am adoptat și un aviz pentru fondurile de coeziune. Una din orientările din raport spune că noi considerăm că Fondul Social European, mai ales, trebuie să se implice mai mult uh, pentru înfăptuirea strategiei 2020 și mai ales uh, obiectivele care țin de competența sa. În ce privește o pensie adecvată și demnă și o definiție a acesteia, sigur, problema aici e foarte complicată și eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Pentru că și aici, bine, dar uh, probabil nu ține atât uh, de mult de tema de care ne ocupăm astăzi. Dar aici am avut o dezbatere foarte complicată și va continua să fie complicată cu, în legătură cu, așa zis, și indicatori. Există un grup specific care se ocupă de indicatori al uh, comitetului nostru și se vor ocupa foarte curând de această problematică inclusiv cooperând cu Comitetul Economic și, și Politic. Da, doamna Omer Reuten, dacă mi îngăduiți să adaug uh, o frază, uh, și anume că da, dumneavoastră aveți avize și faceți rapoarte, dar uh, aveți impresia că acestea într-adevăr sunt și, au și impact și un efect practic în legătură cu activitatea Comisiei Europene? Da, răspuns. Da, v-ați referit la Comisia Europeană. De altfel, reprezentantul Comisiei Europene nu este aici, însă răspunsul meu este da are un impact și de aceea Comisia Europeană vă pot spune că este membra Comitetului nostru de, pentru protecție socială și vă pot garanta că modul în care va evalua uh, uh comitetul nostru, sigur, va fi dezbătut între noi toți. Mulțumesc și acum uh, domnul Christensen. Vă reamintesc că rolul comitetului uh, nu, e, nu este jucat atât față de comisie cât față de Consiliu. Spune președinta. Bine, acum domnul Christensen. Øh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru expunere. Aș avea o întrebare legată de raport de raportul acesta care urmează să descrie situația socială actuală din statele membre. Vorbiți de domenii cheie în strategia 2020. Aș vrea să știu dacă aceasta se referă la situație privind piața muncii în statele membre pentru migranți și pentru cei săraci pentru că se poate întâmpla chiar dacă lucrezi să nu reușești să-ți duci zilele, pentru că salariile sunt foarte scăzute. Oare raportul se referă și la această problemă? Wat betreft de problematiek van de migratie en de arbeidsmigratie. În ceea ce privește migrația, și migrația lucrătorilor, cred că acestea reprezintă uh, responsabilități ale Comisiei pentru ocupare, pentru muncă. Noi ne putem uh, concentra asupra aspectelor sociale care stau în legătură cu sărăcia. Aceasta este responsabilitatea noastră. Însă trebuie să spun că în continuare trebuie să găsim procedurile potrivite pentru a ne aduce aportul. Nu știu în ce măsură aceasta va fi o parte integrantă a avizului nostru, dar în principiu ține de responsabilitățile noastre. Alors, Monsieur de Rosa euh, m-a redemandé la parole. Domnul de Rosa cer din nou cuvântul. Da, vă rog. Thank you very much. I just want to... Vă mulțumesc foarte mult. Pe scurt, în răspunsul pe care l-ați dat doamne Omen Reuten, spuneați că, într-adevăr, ocuparea este cea mai bună soluție de contracarare a sărăciei. Nu sunt uh, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră dacă vorbim despre locuri de muncă decente. Însă știu din Irlanda că mulți uh, dintre cei care lucrează se confruntă cu riscul sărăciei. Și aceasta este o problemă de care trebuie să ne ocupăm. Există foarte multe persoane care au ieșit la pensie, în special femei, care după o întreagă carieră pro- profesională au ajuns la vârsta pensionării și pensiile pe care le primesc uh, sunt foarte mici. Prin urmare, uh, femeile devin un uh, devin foarte vulnerabile. Sper doar că comitetul dumneavoastră să nu se ocupe de sărăcie doar în contextul ocupării. Știți că o persoană din cinci sunt, uh, se află în risc de a fi sărace. Aveți cumva informații, date statistice cu privire la cât de dintre aceste persoane sunt uh, uh, au un loc de muncă, câți, uh, câte dintre aceste persoane sunt uh, părinți, câți, uh, câte sunt uh, copii, etc. Sunt milioane de oameni care se confruntă cu riscul sărăciei, dar și asta chiar dacă lucrează. Dacă e să combatem sărăcia, atunci trebuie să vedem care sunt categoriile afectate de sărăcie și să creăm o politică pentru a ne ocupa de această problemă. Vă mulțumesc foarte mult. Bine, poate că ar trebui să intru mai mult în detalii. Am fost întotdeauna de părere că trebuie să folosim uh, ter- terminologia Organizației Mondiale a Muncii. Această organizație vorbește despre decent work, despre muncă decentă. Există deja o definiție dată acestui uh, concept și cred că această definiție ar trebui să fie valabilă și, și la noi. Există într-adevăr date statistice uh, pentru această temă, bine, nu le știu pe de rost, însă vi le pot trimite cu mare plăcere. Euh, Vreau să intervin în două probleme. Mai întâi privind indicatorii macroeconomici uh, în curs de elaborare în cadrul guvernanței economice. Știți că Parlamentul European se ocupă de acest lucru. El își finalizează poziția, dar această comisie uh, a emis unele avize privind uh, tocmai supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, a indicatorilor deci un fel de tablou de bord al acestor indicatori și se preocupă de faptul că singurul, între ghilimele, indicator social care va fi luat în considerare ar putea să fie cel privind costul unitar al muncii. Criteriu despre care mulți ne spun că nu este determinant în evaluarea competitivității statelor și ne-am uh, preocupat uh, de ceea ce noi am definit în strategia noastră, că dacă nu există o posibilitate prin tabloul de bord de supraveghere a acestei uh, probleme, strategia 2020 riscă să rămână literă moartă. Cred că și în cadrul comitetului dumneavoastră vă preocupați de acest lucru și cum anume vă gândiți să amplificați acest uh, aspect și să căpătați puțină autoritate și legitimitate în a transmite mesajul respectiv. Când eu mă uit uh, la mecanismul extrem de complicat descris într-unul din documentele pe care ni le-ați dat, noi ne dăm seama că comitetul dumneavoastră are un rol de jucat și tocmai aș vrea să știu cum anume se poate face ca ceea ce eu percep ca fiind o preocupare în cadrul comitetului dumneavoastră să aibă un eco. Și al doilea lucru, mă gândesc la Fondul Social European în viitoarea programare Ați spus că lucrul acesta trebuie să permită implementarea strategiei 2020 și aici sunteți majoritari în cadrul acestei preocupări. Dar aici se pun două probleme. Prima, cum ne putem asigura că Fondul Social European este efectiv folosit la aceasta și nu alimentează unele sancțiuni? Uh, legate de pactul de creștere și stabilitate. Dacă v-ați pronunțat anticipat asupra acestui risc și al doilea lucru, în dezbaterea privind condiționalitatea, cum puteți face ca ea să fie pozitivă, adică condiționalitate pentru a implementa această strategie și nu Uh, ca o, un simplu instrument de sancționare și de supraveghere care, uh, din punct de vedere economic, ar fi absolut ineficace și nedrept. Uh, mm, pentru a răspunde la prima dumneavoastră întrebare, în acest moment precis, vreau să spun că nu uh, este o problemă în sine, ci e vorba doar de faza în care se găsește acest proces, că lucrurile nu sunt foarte avansate, e vorba de definirea întregii acestei problematice a guvernării. Subliniez încă o dată, evaluarea problemei depinde mult de uh, delegațiile despre care vorbim în Europeană, Însă, cu toată lumea este de acord că ar trebui să se ajungă la un proces cât mai transparent posibil, astfel încât toată lumea în Uniunea Europeană poate să urmărească modul în care strategia UE 2020 uh, este realizată în mod integrat. Apoi care sunt deciziile politice și materiale, asta nu e de competența comitetului nostru, ci de a Consiliului. Mm, acesta este și, a, și de competența responsabililor politice din Consiliu. Vă pot spune că noi la comitetul nostru sigur vom mai avea discuții pe această temă. În ce privește fondul social, președinte. Adică pe lista indicatorilor nu o să spuneți ne trebuie un indicator privind lupta împotriva sărăciei, ă, ocuparea tinerilor. Eh, veți eh, insista asupra acestui lucru și veți vorbi de indicatorii sociali de care e nevoie? Eh, Indicator? Da, răspuns în acest moment dispunem de indicatori care au fost deciși în mod politic. Avem un grup de lucru care lucrează și se ocupă exact de acești indicatori și nu e exclus să avem și o dezbatere Asta inclusiv în uh, pregătirea următoarei etape a procesului. În acest moment nu pot să vă ofer nimic concret. Depinde de tocmai de faza asta în care se află acum procesul. Wat betreft het, eh, het, het, eh, het Sociaal Fonds, we hebben daar... Ik gaf... În ce privește, spuneam, fondul social, am adoptat un aviz care se adresează statelor membre și Comisiei pentru că comitetul nostru nu se implică în aspectele operative ale fondului social. Comisia Europeană este cea care face acest lucru. Noi, în avizul nostru, am exprimat opinii însă dincolo de, sau în afara caracterului operativ, care nu e de competența noastră. Președinte, mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii, pentru că vom mai avea și alte ocazii să vorbim nu doar de serviciile de interes general, ci și mm, să analizăm alte teme, dar în legătură cu acești indicatori, vă, permiteți-mi să vă atrag atenția asupra uh, stării actuale a discuțiilor, pentru că dacă mă gândesc la ce s-a discutat în Consiliul Ecofin săptămâna trecută, ei deja au intrat pe fondul acestei liste a indicatorilor care sunt reținuți ca fiind indicatori macroeconomici uh, cheie în cadrul noilor instrumente pentru guvernarea europeană. Deci Consiliul Informal ECOFIN de săptămâna trecută a analizat acest subiect și în această listă de indicatori eu nu văd decât unul care se ocupă de aspectele sociale și anume cel care se referă la costurile interne uh, for, for, forței de muncă. Ceea ce nu mi se pare suficient ca să luăm în considerare echilibrele sociale care pot uh, duce la anumite dezechilibre importante, chiar să genereze dezechilibre macroeconomice. Uh, domnul Beț, dacă îmi permiteți, subliniez încă o dată că în acest moment dispunem de indicatori în ce privește adequacy and sustainability în engleză. Deci uh, avem indicatori, dar acum uh, e altceva în legătură cu utilizarea lor în practică. Uh, eu sunt convins că se face și o discuție analitică, dar indicatorii există. Mulțumesc pentru această precizare. Știm că președinția belgiană uh, a lucrat din greu ca dumneavoastră să dispuneți de acest uh, tablou de bord și de acest indicator, dar uh, e una să le, să-i aveți undeva și alta să-i puneți în practică pentru ca aceștia să fie utili. Și noi credem că e important să fie puși în practică. Bun, oricum mulțumesc pentru acest schimb de opinii și haideți să ne reîntâlnim uh, data viitoare când vom vorbi de evenimentul din octombrie. Mulțumesc! Nous en venons à notre euh, dernier point de... Ajungem la ultimul punct al uh, ordinii de zi din această dimineață. E vorba de prezentarea de către Comisie a unui proiect pilot privind restructurarea industrială și urmările acesteia. Și dau cuvântul domnului Lebrun, reprezentant al Comisiei. Vă rog. La, la, la présidente, juste quelques mots avant de laisser la, la parole. Euh. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, mulțumesc și colegilor care împreună cu noi au pus la punct acest proiect. Doar vă, vreau să vă reamintesc că problema restructurărilor e legată de o economie în plină schimbare, în continuă schimbare, lucru care nu se leagă doar de criză sau uh, de elemente de conjunctură, ci schi- rădăcinile schimbării au natură în principal structurală și au un caracter permanent. Aici intră în joc noile tehnologii, globalizare, evoluțiile demografice, lupta împotriva schimbărilor climatice, noile, noi produse sau noi cerințe. Prin restructurare, noi înțelegem modificarea la nivelul forței de muncă a unei companii. Și, în general, aceste fenomene au un caracter inevitabil. Sunt continue. Această bază permanentă la care mă refeream adineori și sunt de necesare evoluției economiei europene și bunăstării uh, cetățenilor Europei. Beneficiile adesea sunt repartizate în timp și în uh, ansamblul regiunilor. Punctuel. Însă restructurările sunt punctuale, țin de un moment precis și concentrate adesea pe o anume regiune. Asta implică efecte care pot fi negative pentru o regiune, pentru un grup de lucrători și adesea au repercusiune pe termen mediu pentru o regiune dată sau pentru unii lucrători. Deci sunt două probleme importante care ne-au preocupat, anume cum ne putem asigura că actorii pe care îi privesc restructurările, lucrătorii, companiile, regiunile, pot cât mai bine anticipa și gestiona schimbarea ca să-i reducă costurile sociale, menținând cu toate acestea competitivitatea economiilor noastre. Și apoi, care e cel mai bun mod de a pune în comun aceste practici ca să facem cunoscute și să promovăm cele mai bune dintre ele în întreaga Europa. Și am încercat să răspundem la aceste întrebări. În 2008 deja am uh, beneficiat de un proiect pilot al Parlamentului European și uh, am lansat proiectul pe care numim noi Arenas. Aici nu vreau să intru în detaliu, deoarece Colegii mei din partea Organizației Internaționale a Muncii au dezvoltat împreună cu noi aceste elemente și cam asta ar fi introducerea mea, doamnă președinte, în câteva cuvinte. Uh, doamna Berez, da, înțeleg că punerea în aplicare acestui proiect pilot a fost uh, monitorizată de Centrul de Formare al Organizației Mondiale a Muncii Eh, avem reprezentanți aici de la această organizație ca să ne vorbească de aceasta, despre acest proiect pilot și eh, vă dau cuvântul. Sunteți doi, nu știu cine dorește să iau cuvântul, dar eh, dumneavoastră vă organizați. Tomlinson. Donc je comprends que c'est d'abord M. Tomlinson qui va Domnul Tomlinson, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, suntem din, din, din partea Centrului Internațional pentru uh, Trenduri, din partea Organizației Mondiale a Muncii și am făcut studii în toate cele 27 state membre ale Uniunii Europene și în fiecare din țările acestea cu proiectul ARENA, a fost pregătit un, uh, uh, un document pregătitor examinând principalele instrumente care au fost folosite pentru a anticipa restructurările. Aceste uh, documente naționale pregătitoare sunt disponibile pe website-ul Comisiei și al nostru și au fost pregătite de 27 de experți independenți. Informațiile uh, obținute au fost discutate în 27 de seminarii naționale și apoi aceste documente au fost revizuite și aduse la zi, uh, bazându-ne pe informațiile din aceste seminarii. Raportul tocmai a fost distribuit, un raport de sinteză care a fost pregătit de trei experți independenți care au sintetizat aceste informații. Metodologia respectivă este una independentă, însă există anumite limite ale acesteia și anume datele care sunt avute la dispoziție, diferențe de la țară la țară, desigur, posibilitatea ca experții să nu fie atât de imparțial din partea trecutului lor profesional sau uh, expertiza lor. Și sigur, dezbaterile din seminar au putut uh, include doar puncte de vedere a celor care au participat. Apoi, sigur, au existat provocări și în sintetizarea acestor informații, care sunt foarte, foarte uh, bogate, foarte complexe. Bine, raportul s-a ocupat de fiecare stat membru al Uniunii Europene pe perioada aprilie 2009 până iunie 2010 uh, și e interesant că include 76 de măsuri pentru a anticipa restructurările uh, listate în anexă și 100 măsuri pentru a gestiona restructurarea. Au fost 88 de cazuri studiate și mai mult de 800 de uh, participanți la diversele discuții din seminarii cu 54 de companii private care au fost implicate în aceste studii de caz. Sigur că studiile au, s-au desfășurat într-un context de criză economică și financiară. Asta, după cum știți, care a început în 2008, după cum a început și studiul în același an și din ce în ce, sau, au existat din ce în ce mai multe cadruri de restructurare, a crescut șomajul cu aproximativ 7, 7% în eurozonă în 2008 până la 10% anul trecut a fost și perioada în care s-au formulat și implementat uh, măsuri anticrize la nivel guvernamental, dar sigur că și situațiile de pe piața muncii au fost foarte diferite de la țară la țară și nivelul de șomaj a fost diferit de la țară la țară. Am uh, notat că în 22 de state membre pachete anticriză au uh, fost introduse pe durata acestei perioade. Acum țările au putut fi categorizate în trei grupuri odată unele care s-au uh, concentrat pe serviciile de pe piața muncii, cele care s-au uh, uh, concentrat pe măsuri pentru piața muncii și cele care s-au concentrat pe susținerea pieței muncii. Mai ales în estul Europei există un grup de țări în care cheltuielile de pe piața muncii au fost modeste. Apoi este un grup care a cheltuit mai mult cu măsuri naționale pentru servicii, țări cum ar fi Belgia, Danemarca, Italia, Finlanda, Suedia, apoi un grup de țări care au uh, cheltuit pe sub uh, măsuri de susținere a pieței muncii. Un bun exemplu ar fi Germania. Și uh, dau acum cuvântul colegii mele. Bine, acum pe scurt, măsurile care sunt disponibile pentru anticiparea măsurilor de restructurare. Bine, anticiparea nu este un concept uh, de la sine înțeles, poate că poate avea înțelesuri diferite, sensuri diferite și uh, niveluri diferite de implementare. Însă există inițiativi de bune practici care au uh, pus la cale o evaluare continuă a tendințelor de pe piața uh, muncii. Și există de asemenea măsuri care susțin tranziția, printre care Uh, formarea și, de asemenea, promovarea inovării. În ceea ce privește primul grup de măsuri disponibile, avem uh, uh, previziunile economice care ne oferă foarte multe informații cu privire la tendințele de pe piața muncii. Au existat uh, experiențe Uh, foarte interesante în Finlanda și, uh, de asemenea, în Istoria și Portugalia s-au demarat o serie de măsuri cu privire la prezicerea, să spunem, tendințelor de pe, pie- uh, de pe piața muncii. La nivel regional au existat o serie de măsuri de monitorizare care au fost puse pe picioare, spre exemplu, în Cehia și, de asemenea, în Finlanda. Sistemele de alertă rapidă ne oferă foarte multe informații complexe cu privire la mișcările de pe piața muncii. Sunt incluse și aici uh, planurile de disponibilizare care le permit actorilor să demareze strategii foarte complexe. Avem experiențe interesante în Estonia, Polonia, Slovenia, Irlanda, etc. În ceea ce privește susținerea tranziției, menită a atrage investițiile și a păstra competitivitatea și a susține inovarea, există de asemenea o serie de experiențe interesante. Spre exemplu, în ceea ce privește inovare, avem o platformă demarată în Olanda, platforma Beta Technics, de asemenea, avem o platformă de, inovare, de încurajare a inovării în Franța și mai există o serie de in- inițiative interesante pentru încurajarea inovării în uh, IMM-uri, demarată în uh, state precum Ungaria, Portugalia, Litonia, Slova- Letonia, Slovacia. Mai există și măsuri de atragere a investițiilor. Avem exemplul uh, Sario în Slovacia, în acest sens. În ceea ce privește susținerea tranziției, putem să includem aici sectorale și regionale pentru adaptarea la schimbări în acele domenii care se confruntă cu probleme pe piața muncii. Există o serie de exper- experiențe, spre exemplu, fondurile bipartite pentru formare și dezvoltare a, în domeniul industriei în Olanda și mai există de asemenea și pactele ter- terio- teritoriale care sprijină dezvoltarea uh, pieței muncii. Avem experiență în acest sens în Italia și mai avem uh, o experiență de acest uh, gen în Suedia. Există un impact limitat al acestei regiuni, pentru că impactul acestora se regăsește doar în regiunea în care au fost implementate. Mai există și uh, Uh, asistența oferită indivizilor în cadrul acestei uh, măsuri de susținere a tranziției. Vorbim aici despre oameni care au lucrat uh, pentru același angajator timp de mulți ani și care trebuie să fie sprijiniți. Există încercări în Portugalia, New Opportunities. Acest program se adresează tuturor grupelor de vârstă și mai există uh, conturile individuale de învățare în statele, în Regatul Unit. Mai avem uh, formarea vocațională continuă, uh, care este deosebit de importantă nu doar în perioadele de criză. Spre exemplu, în Germania aceste, aceste inițiative sunt deparate de mult timp și sunt considerate a fi foarte importante. Prin negocierile colective, spre exemplu, în Franța se poată, se pot demara astfel de programe de formare focațională și de îmbunătățire a abilităților la locul de muncă. Care au fost lecțiile pe care le-am învățat? Spuneam deja că acest concept nu este recunoscut uh, la nivelul întregii Europei, însă există o serie de inițiative care au fost uh, demarate. Probabil că colectarea de date și uh, acțiunile care urmează trebuie să fie mai bine coordonate. Există în continuare dificultăți în implementarea acestor măsuri la nivelul IMM-urilor. Rolul uh, statului este considerat a fi esențial pentru uh, promovarea acestor măsuri de anticipare și la nivel de companie măsurile acestea pot fi foarte eficiente, în special când sunt folosite în cadrul dialogului social și în cadrul uh, negocierilor colective. Din păcate, nu există încă o evaluare a impactului acestor măsuri. Să vedem acum uh, măsurile de gestionare a restructurării. Există mai multe abordări. Se ajunge de la măsuri de uh, evitare a disponibilizărilor la măsuri pentru uh, eliminarea efectelor negative ale disponibilizărilor și majoritatea, majoritatea acestor măsuri au fost uh, implementate pe perioada de criză. În ceea ce privește măsurile de evitare a disponibilizărilor, ace- în multe state acestea se iau chiar în ultimul moment, care sunt măsurile care stau la baza acestei măsuri de ansamblu, reducerea salariilor, uh, subvențiile, scăderea timpului de lucru, uh, aceste uh, măsuri, de asemenea, se concretizează în scăderea salariilor, după cum spuneam, și uh, se pun în aplicare odată cu sau în cursul negocierilor uh, colective. Din păcate, aceste negocieri colective nu sunt neapărat uh, Uh, încununate de succes întotdeauna. Mai există și subvențiile acordate lucrătorilor. Din păcate, funcționarea acestora nu, nu este neapărat garantată. Se prea poate ca uneori aceste subvenții să fie pur și simplu bani aruncați. Uh, multe companii au for- folosit uh, conturile de lucru, au scăzut practic orele de lucru Uh, pe zi, în special în industria manufacturieră, uh, în state precum Austria, Belgia, Luxemburg, uh, Germania, etc. În, de multe ori se includ aici și subvențiile statale pentru compensarea, pentru compensațiile acordate lucrătorilor, care este unul dintre punctele slabe ale acestor măsuri. Uh, e greu să se prezică, practic, disponibilizarea și criza le va avea asupra uh, forței de muncă. Se încearcă reducerea în, pentru eliminarea acestor uh, efecte negative a timpului de lucru prin intermediul oferirii unor uh, subvenții statale uh, de multe ori avem de-a face cu o reducere dramatică a timpului de lucru și chiar cu un șomaj parțial uh, care se concretizează în unele state cu creștere, uh, scăderea producției, dar în același timp efectul pozitiv ar fi acela de amânare a disponibilizărilor. Mai avem și disponibilizările temporare deci angajatorii uh, uh, își renunță la lucrători pentru o perioadă bine de determinată. Această perioadă determinată depinde în funcție de stat și de asemenea de sector. Există o serie de inițiative în Belgia, în Italia de asemenea. redundancy. nu există alternativă la redundanțe, sunt luate următoarele măsuri. Uh, pensionare anticipată, mm, compensații și tranziție pentru uh, locuri de muncă alternative. Uh, pensia anticipată e o măsură destul de obișnuită, întâlnită în multe state membre. În anumite cazuri, de exemplu în Spania, se consideră ca fiind un avantaj pentru că se creează oportunități de locuri de muncă pentru șomeri. Însă este o măsură controversată în uh, ce privește uh, sustenabilitatea, durabilitatea. Apoi, în anumite țări există regulamentul privitor la uh, concedierile, disponibilele colective și se acordă compensații, dar nu în toate țările. De exemplu, Danemarca și Suedia nu este totdeauna o obligație legală și se, e, prevă, e percepută ca adesea ca o uh, povară suplimentară pentru angajatori. Și ultima măsură ar fi, sigur, uh, consilierea profesională pentru a facilita tranziția, pentru ca acești uh, lucrători să-și găsească alte locuri de muncă în Germania, Franța, Suedia, există o piață acestor servicii emergentă de asemenea, sunt țări cum ar fi Belgia, Franța, în care planurile sociale sunt uh, de asemenea gândite pentru a uh, elimina unele efecte negative ale uh, disponibilizărilor. Și acum ajung la susținerea pentru perioada asta de tranziție și reintegrarea pe piața muncii. Acestea uh, se fac prin intermediul unor programe și inițiative pentru a uh, noi uh, cunoștințe și competențe. Acum, sigur, măsurile sunt diferite de la țară la țară. Am aici unele exemple pentru certificarea experienței profesionale a lucrătorilor, de exemplu în Estonia, Există un sistem în acest uh, sens în Olanda, de la programul Work to Work, în Republica Cehă, învață-te pe tine însuți, în Portugalia, un program pentru calificare uh, în vederea ocupării. Apoi, ce alte lecții se mai pot învăța? Că există o gamă largă de măsuri, uh, sigur, inegale de la stat la stat, Apoi, uh, statul se implică în mod diferit, clar, uh, de la stat la stat. În anumite cazuri, guvernul a intervenit uh, cu noi legi. Apoi, măsurile sunt puse la dispoziție câteodată în mod limitat la politicile tradiționale de pe piața muncii, iar în alte țări măsurile sunt puse la dispoziție ca susținere a oricărei forme de restructurare în majoritatea statelor membre se dă prioritate măsurilor pentru a evita redundanțele și doar puține state membre dau prioritate la măsuri pentru uh, susținerea tranziției de la un loc de muncă la altul, deși se acordă uh, și stimulente. Există și noi măsuri, cum ar fi uh, șomajul parțial și uh, munca pe timp redus, au fost introduse temporar pe timp de criză, de ce nu e ușor de evaluat impactul acestora? Mulțumesc. Da, uh, o completare a informațiilor din studiu în legătură cu tendințele actuale, putem vedea că dialogul social s-a dovedit a fi foarte eficient pentru a anticipa aceste restructurări cu condiția să se bazeze pe tradiție, pe încredere reciprocă, și acolo unde există o bună comunicare și un bun cadru instituționalizar, inter, instituțional. Ă, intervenția statului ă, pe timp de criză a fost evidentă în multe țări și s-au pus la punct multe programe în acest sens. De asemenea, ă, există informații în legătură cu inovare în susținerea serviciilor publice pentru ocupare care au încercat să anticipeze schimbarea, redundanțele și să aibă o reacție rapidă. Uh, agențiile centrale de, uh, guvernamentale descentralizate s-au implicat mai mult pentru uh, a combate împotriva transformărilor economice negative. Probleme și dileme rezultate din acest studiu, unele sunt foarte importante, eligibilitatea lucrătorilor temporari și atipici pentru a primi susținere, în ce privește accesul lor la uh, servicii publice de uh, angajare, de ocupare, locuri de muncă uh, cu timp redus și apoi și probleme în legătură cu protecția socială și pensiile. Practicile de restructurare în IMM-uri sunt mult mai restrictive decât în companiile mari și adesea se bazează pe compensări dar nu se ocupă și de formare și transferuri. Grupurile vulnerabile de lucrători, cum sunt tinerii sau cei mai vârstnici sau persoanele cu dizabilități, sunt cei care au cel mai mult de pierdut, cele care au cel mai mult de pierdut în cursul restructurărilor. Una din zonele dezbătute în multe din naționale seminare a fost modul în care uh, vedem care este responsabilitatea companiilor și care este responsabilitatea autorităților. Cine plătește uh, Eh, cine susține tranziția lucrătorilor. Și o altă problemă în toate țările, toate seminarele naționale, dezbateri eh, înflăcărate în legătură cu eh, formarea în întreprindere, programele de formare și impactul lor în legătură cu găsirea noi locuri de muncă. În ultimul rând, toate aceste informații vă stau la dispoziție pe uh, site-ul de internet al Arenas, pe site-ul Comisiei și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Christensen. Domnul Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru uh, această expunere. Este evident că domeniul e de maximă importanță pentru creșterea și crearea de locuri de muncă în Europa. iar uh, faptul că uh, și e de dorit ca întreprinderile să fie în măsură să se restructureze pe viitor. Poate nu avem multe posibilități. Majoritatea întreprinderilor europene sunt IMM-uri. Oare se poate ușor schimba producția în funcție de, de cererea care există sau nu? Mă întreb. Am fost raportor în 2007 în problema flexicurității și atunci s-a luat hotărârea în cadrul unor reuniuni cu șefii de stat și de guvern că acest concept ar trebui introdus sub o formă sau alta în toate statele membre, dar evident o formă care să fie adaptată sistemului social și politicii uh, privind ocuparea în diversele țări. Se punea și problema acceptării unor convenții colective. De exemplu, în țara mea, în Danemarca, și în multe alte țări există o metodă legislativă de protejare a uh, celor ce muncesc. Flexicuritatea este un amestec de flexibilitate și de securitate socială. Și uh, din acest raport eu mă gândesc că lipsește ceva. De ce nu se vorbește de investițiile active în cadrul unei politici privind ocuparea în statele membre? În Danemarca folosim mai mult de 6% din PIB-ul nostru pentru o politică activă privind ocuparea și am făcut-o și pentru flexibilitatea pe piața muncii. Avem o acoperire importantă privind persoanele concediate. Există și o posibilitate de formare permanentă care să uh, asigure mobilitatea pe piața muncii. Uh, se poate acorda individual uh, sfaturi, se pot acorda fiecărui membru al societății. În felul acesta s-ar evita această rezistență pe care o pun salariații dacă angajatorul dorește o mai mare flexibilitate. Trebuie să existe toate aceste posibilități. Dacă nu, e foarte greu să se ajungă la o fază de restructurare unde se întâlnește, care se întâlnește azi în multe țări, o rezistență opusă de sindicate, întrucât salariații se tem să-și piardă locurile de muncă. Și trebuie să se realizeze, să se poată realiza și contracte pe termen scurt, pe timp parțial, care sigur duc la o diminuare a salariului, dar toate aceste lucruri nu sunt în favoarea salariaților. În felul acesta se ajunge la numeroase conflicte. Dar e mai bine așa decât să investești ci uh, trebuie tocmai investit uh, intens pe piața muncii. Și această adaptare este necesară dacă vrem să continuăm să dezvoltăm sectorul. Vă mulțumesc! Mă gândesc uh, la sistemele nord, din nord și aș vrea să pun o întrebare să, uh, care ar fi și un comentariu. Mie îmi place mult sistemul nordic și uh, el, dacă el ar inspira modelul european, ar fi foarte bine și am putea vorbi în bune condiții de flexicuritate. Mă întreb însă dacă este un model atât de ușor de transpus, date fiind practici ca dialogul social, nivelul de coeziune al societăților, către care evident trebuie să tindem. Dar poate ar fi important să ne spuneți dacă în studiul dumneavoastră simțiți, percepeți finalmente această diferențiere privind evaluarea restructurărilor uh, în, legat de coeziune, de dialoguri social, etc. Ați spus câte ceva, dar ar trebui revenit. A doua observație. Ca legiuitor european, noi trebuie să ne gândim uh, la faptul că experiența noastră crește pe măsură ce examinăm unele dosare și ne gândim tocmai la modalitățile uh, de uh, folosire a fondului de ajustare în uh, vederea mondializării și e vorba aici și de societățile multinaționale. Într-un asemenea domeniu eu aș dori să existe o legislație uh, europeană care să oblige multinaționalele să treacă meargă mai departe de ceea ce există acum în convențiile colective sau în legislațiile naționale. În legătură cu implementarea acestui proiect pilot, trageți și dumneavoastră concluzii privind inițiativele care ar trebui luate la nivel comunitar? Știu, o să ne propuneți, uh, primul lucru o să fie un cod de bună conduită. Dar oare ar trebui insistat și, asupra, și pe lângă comisar ca acesta să ia inițiative legislative? și ar trebui să existe și o incitare, o mobilizare a partenerilor sociali în vederea adoptării acestui cod. Deci ce facem acum în momentul în care suntem în posesia rezultatelor acestui proiect pilot? Mulțumesc, doamnă președintă. În legătură cu ultima întrebare pe care ați pus-o, pot să vă prezint câteva elemente de concluzii trase de noi de pe urma examinării celor 27 de practici. Evident, s-au văzut că există multe practici, unele novatoare, și uh, există un tablou mai mult sau mai puțin limpede asupra practicilor privind uh, cele 27 de state, căci raportul dumneavoastră se completează cu alte 27 voluminoase. Desigur, soluție unică nu există și există diferențe. Dar din analiză reiese că de-a lungul timpului se remarcă o anume convergență și o abordare comună sau o tendință de a o realiza și anume să se ă, vegheze asupra tranziției profesionale, adică ne îndreptăm spre ce numim flexicuritate. Dar sunt încă mari diferențieri. Din nefericire asistăm încă la niște practici care sunt pur și simplu reactive. O să închidem întreprinderea, nu suntem pregătiți, nu știm și au loc și concedieri colective. Situația rămâne traumatizantă pentru regiune și pentru oameni. Așa. Desigur, cred că un element important, menționat de altfel înainte, este necesitatea de a se crea o încredere cu cetățenii, cu regiunile privind faptul că noi îi putem ajuta în această această fază de schimbări permanente. Trebuie să-i ajutăm atunci când există opțiuni protecționiste sau naționale în dezbatere. A venit vremea să dezvoltăm o abordare mai strategică, să zicem europeană, și să ne gândim la un cadru de referință nu îndrăznesc să folosesc termenul de cod de conduită, ci de cadru european, care să permită promovarea celor mai bune practici și, evident, aplicarea lor. Veți regăsi această idee în trei documente importante ale Comisiei. Politica industrială, Single Market Actul și agenda pentru New Skills Job. Aceste trei documente Uh, în legătură cu ele, se va, Comisia va lansa o consultare cu partenerii sociali chiar anul acesta pentru realizarea unui cadru european privind restructurările. Este vorba de un dosar care va fi greu, pentru că el este în centrul problemelor care ne preocupă. Problema tranziției este o problemă fundamentală. Căci pentru un om care lucrează este un element cu totul și cu totul esențial. Și ne străduim să găsim un echilibru între trebuie să facilităm adaptarea, capacitatea de adaptare a întreprinderilor, dar și de tranziție a salariaților și cum pot fi reconciliate cele două elemente. Dezbaterea va fi anevoioasă. Comisarul meu e convins de acest lucru. Dar toate elementele care pot facilita și fortifica dezbaterea vor fi binevenite. Vreau să mai precizez ceva. E vorba de banii Parlamentului folosiți pentru acest proiect Curtea de conturi a făcut un studiu care a dat rezultate foarte bune. Deci vreau să vă liniștesc în ceea ce privește folosirea acestor uh, bani și vreau să mulțumesc vecinii mele din stânga pentru gestionarea fondurilor publice. Vă mulțumesc. Uh, am să vă spun că nu eram foarte numeroși astăzi, dar eu acord o mare importanță prezentării acestui proiect pilot. El este foarte important pentru noi și este o modalitate de a ne gândi încotro ne îndreptăm și să nu uităm că ă, munca noastră este destul de grea și vedem ce distanță mare este uneori între așteptări, speranțe și capacitățile de realizare. În ce privește uh, respectarea acestor recomandări și concluziilor care pot fi trase uh, de pe urma acestui studiu, eu mulțumesc uh, OIM-ului pentru calitatea activității sale. Propun ca atunci când se prezintă rezultatele unui proiect pilot, colegii să fie mai numeroși și pentru noi, ca inițiatori, desigur în complicitate cu Comisia Executivă, modul în care transformăm această încercare în realitate mi se pare extrem de important. Restructurarea industrială este o problemă care rămâne din nefericire în centrul preocupărilor noastre și a dificultăților cu care ne vom confrunta în anii următori. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru participarea la lucrările noastre din această dimineață și închei astfel reuniunea din cursul acestei dimineți. Ne regăsim după amiază la ora 3.